ieri. Din partea grupului GUE, mi s-a cerut ca Martina Michel să fie numită membră a Comisiei pentru Cultură. Nu știu dacă există obiecții. Dacă nu, atunci este hotărâtă această numire. Urmează acum pe ordinea de zi.